menționat că moțiunea Comisiei IMCO Um, nu, că um, Conferința Președinților nu s-a opus moțiunii Comisiei IMCO. Dacă niciun membru al Comisiei sau 40 de deputați nu se opun acestei moțiuni, se, moțiunea se consideră adoptată. Dacă nu, va fi supusă la vot. Moțiunea este disponibilă pe site-ul web al Parlamentului. Și acum Trecem mai departe la declarația Comisiei privind decizia adoptată privind transparența